împreună cu dumneavoastră vrem să acordăm prioritate acestor teme și contăm pe cooperarea dumneavoastră. Vă mulțumim! Caros. Mulțumim, doamnă secretar de stat. Cu siguranță că președinția ungară va duce mai departe tradițiile eh, bune instituite de președinția belgiană. Cu aceasta eh, închei dezbaterea cer binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi toți. Vă doresc o noapte bună și mâine, 20 ianuarie, reluăm sesiunea dimineața la ora 9 și apoi din nou la orele 15. Ordinea de zi a fost publicată, ea este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului. La revedere și noapte bună!